So good afternoon, ladies and gentlemen, dear members of parliaments. Bună ziua, doamnelor și domnilor, doamnelor și domnilor parlamentari, dragi invitați, dragi colegi. Este o adevărată plăcere pentru mine să vă invit în această dupămasă la seminarul cu numărul 5, uh, Perspective globale împuternicirea economică a femeilor și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. Seminar organizat uh, de uh, Comisia Parlamentului European, Comisia pentru Drepturile Femei, unde sunt membru și eu, și uh, ONU Femei. Vom analiza obiectivele de dezvoltare durabilă și, mai precis, ne vom centra pe obiectivul 5, referitor la egalitate de gen, și obiectivul 8, muncă decentă. Ne vom pune întrebarea felului în care aceste obiective își aduc contribuția la emanciparea economică a femeilor și vom ține cont de recomandările făcute de panelul la nivel înalt al ONU și de foaia de parcurs care a fost lansată recent pentru o egalitate substanțială. Obiectivul acestui seminar este acela de a identifica sugestii, idei concrete asupra felului în care membrii Parlamentului din lumea întreagă ar putea și ar trebui să joace un rol esențial în implementarea acestor obiective și pentru a se asigura că femeile participă pe deplin pe piața muncii. Parlamentul European și-a luat un angajament total pentru atingerea acestor obiective de dezvoltare durabilă. În recomandările Parlamentului din 14 februarie 2017 adresate Consiliului pe tema priorităților UE pentru cea de-a 61-a sesiune a Comisiei Națiunilor Unite pentru Statutul Femeilor, Parlamentul a ajuns la concluzia că acest obiectiv de dezvoltare durabilă, în special obiectivul 5, este acela de a atinge egalitatea de gen și de a împuternici femeile și fetele în lumea întreagă. Este un obiectiv cu totul special și el trebuie să fie introdus în Agenda 2030 și la nivelul implementării tuturor celorlalte obiective de dezvoltare durabilă. Împuternicirea femeilor înseamnă să le oferi instrumentele necesare pentru a deveni independente din punct de vedere economic, să fie reprezentate în mod egal uh, în societate, să joace un rol identic, egal în toate sferele societății și să aibă mai multă putere în viața publică și mai mult control asupra deciziilor care le afectează viața. Parlamentul consideră ca o prioritate stabilirea de politici care să promoveze și să susțină munca decentă și ocuparea totală pentru toate femeile. Înainte de a da curs lucrărilor noastre, aș vrea să vă reamintesc câteva chestiuni de procedură. Raportorul pentru acest seminar va fi doamna Eva Lana Johnson și aș vrea să-i mulțumesc pentru munca pe care o va face. Dânsa va pregăti un raport succint în legătură cu lucrările seminarului nostru, un raport care va fi prezentat mâine dimineață. În dezbaterea noastră v-aș ruga pe toți cei care doriți să interveniți să dați ușierilor formularul de înscriere prin care să notați numele dumneavoastră și de unde veniți. Vă rog să utilizați uh, aceste cartonașe în următoarele 15 minute, pentru că după aceea va trebui să încheiem lista vorbitorilor. Și acum am să vă prezint invitații noștri de astăzi. În primul rând, doamna Alia Eliasir, care este uh, director uh, ONU Femei pentru regiunea Asiei Centrale, bun venit aici, și domnul Augusto López Claros, care este director la Global Indicators Group, grupul Băncii Mondiale la Washington. Bun venit și dumneavoastră astăzi aici. Am să dau cuvântul întâi doamnei Eliasir, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc pentru acest seminar și mulțumesc și raportorului. Domnilor și domnilor, am vorbit un pic mai devreme despre obiectivele de dezvoltare durabilă, însă înainte de a merge mai departe și a intra în detalii, vreau să vă spun că înainte acestor obiective, am avut uh, opt obiective pe care uh, le-am numit obiective de dezvoltare ale mileniului, care fusese adoptate în anul 2000 de către comunitatea internațională și prin care uh, stabileam obiective ce trebuiau realizate până în 2015. Aceste obiective de dezvoltare ale mileniului erau diferite însă de cele de astăzi. Noua agenda are cerințe diferite față de noi. ODM-urile se aplicau uh, doar țărilor în curs de dezvoltare, însă obiectivele de dezvoltare durabile au o agendă mult mai largă, mai universală, incluzând toate țările din lumea întreagă. Și deși ambele aveau uh, un obiectiv clar al egalității de gen, noile obiective includ un angajament mult mai clar pentru a atinge acest obiectiv al egalității de gen. De data aceasta, egalitatea de gen va fi um, abordată nu doar prin obiectivul 5, ci și prin toate celelalte obiective de dezvoltare durabile care ar trebui să fie implementate centrându-se pe egalitatea de gen. Deci, uh, acea cerință Planeta 50-50 până în 2030 uh, subliniază importanța egalității de gen în centrul acestor obiective. Anul acesta, tema pentru Ziua Internațională a Femeii este Femeia într-o uh, lume schimbătoare. Și mă bucur că s-a ținut cont și de viitoarea sesiune a Comisiei pentru Statutul Femeii, care va avea loc între 13 și 24 martie la New York. Dacă analizăm raportul publicat de panelul la nivel înalt al secretarului general ONU care se intitulează Nu lăsa pe nimeni în spate, vedem că există șapte factori care duc la această împuternicire a femeilor. Nu am să-i citesc acum pentru că îi aveți în fața dumneavoastră. Vă dați seama că există multe elemente care ar putea fi dezbătute aici, ținând cont de toate aceste forțe motrice, cei șapte factori pe care i-am prezentat aici dar am să mă centrez doar pe tema de astăzi și anume munca pe care am făcut-o noi referitoare la obiectivul 5 și legătura cu obiectivul 1, a pune capăt sărăciei în toate formele peste tot, obiectivul 8, promovarea unei creșteri economice inclusivă, ă, sustenabilă și durabilă și ocupare pentru toată lumea și obiectivul 10, reducerea inegalităților în interiorul și între diversele țări. Mă voi referi la două aspecte în special. În primul rând, asigurarea unei protecții juridice și reformarea legilor discriminatorii. În al doilea rând, recunoașterea, reducerea și redistribuția muncii neplătite. În primul rând, uh, obiectivul 5.1, eliminarea discriminării față de toate femeile și fetele de peste tot. Acest obiectiv 5.1.1 se centrează pe un cadru legal care să promoveze, să implementeze și să monitorizeze această nediscriminare bazată pe sex. Noi considerăm că acesta va fi un element cheie pentru observarea progreselor. ONU Femei lucrează pe marginea metodologiei uh, legate de acest indicator, alături de o echipă a Băncii Mondiale și de asemenea a Centrului Social de Dezvoltare al OCDE. Iunie anul trecut am avut un seminar pe această temă și ne-am centrat pe acest indicator, incluzând de asemenea și sursele de date și colectarea de date necesare. Un exercițiu pilot de colectare a datelor este acum în curs pentru sondajele actuale, în care participă țări din diverse regiuni ale lumii pentru această colectare de date pilot. Așa cum am spus mai devreme astăzi, în cadrul acestor eforturi globale pentru a atinge obiectivele agendei 2030, uh, ONU Femei tocmai a lansat uh, foaia de parcurs pentru o egalitate substanțială 2030 promovarea unor parteneriate multisectoriale și globale între guverne, parlamente, societate civilă și diverse organizații pentru a abroga aceste legi discriminatorii și pentru a implementa reforme legislative care să se centreze pe egalitatea de gen. Aș vrea să vă descriu și un alt uh, program inovator al ONU Femei în Balcanii Occidentali. Este vorba de facilitatea pentru egalitate de gen. Scopul este acela de a asigura că genul este introdus încă în procesul de aderare la UE și că achiul egalității de gen este transpus pentru a asigura o dezvoltare socioeconomică echitabilă pentru bărbați, femei și pentru toată lumea în majoritatea statelor membre există legi și instituții care să lupte împotriva discriminării. De aceea este important ca în procesul de negociere al țărilor din sud-estul Europei să se țină cont de aceste reforme, de aceste legi, politici și organisme publice pentru a face progrese în domeniul egalității de gen, ceea ce ne dorim prin această facilitate. Desigur, adoptarea de legi nu este suficient, ele trebuie să fie implementate și aplicate. Domnul Lopez Claros, care se află astăzi alături de mine aici, ne va prezenta un raport asupra barierelor legale cu care se confruntă femeile în ziua de astăzi. Deci uh, îi voi lăsa dânsului plăcerea de a defini detaliile. Însă sper că astfel de inițiative să accelereze progresele făcute în acest domeniu și până în 2030 să ne atingem obiectivul, și anume ca nicio țară să nu mai aibă legislație în vigoare împotriva femeilor pentru ca mai multe femei să-și ia angajamentul în uh, domeniul economic, social și politic, este esențial să rezolvăm problema barierelor instituționale, în special prin buget și prin politici fiscale care să se asigure că acestea funcționează pentru toate categoriile sociale, femei, bărbați, fete și băieți. Ținând cont de discuțiile pe care le-am avut mai devreme, se consideră că costul pentru economia globală a acestor instituții discriminatorii și a violenței față de femei este de aproximativ 11 trilioane de euro anual. ONU Femei lucrează la nivel național și regional și permite transferul de cunoștințe și de expertiză la nivel transfrontalier. Există multe schimburi care se realizează cu țări din UE. O muncă care a dat deja rezultate foarte bune. De exemplu, în urma 5 ani de investiții ONU Femei în inițiative de bugetizare pentru femei în Albania, au fost deblocați 61 de milioane de euro pentru femei. În 2017 vom ajunge la 85 de milioane de euro pentru aceeași țară. ONU Femei biroul din Asia Centrală, unde lucrez acum, consideră că acesta este un element cheie pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, pentru că aceasta poate ține cont de anxietatea liderilor politici care se confruntă cu probleme de securitate și poate duce la o mai mare participare, nediscriminare și egalitate abordarea noastră arată că genul nu ține doar de femei. E nevoie și de a ține cont de discriminarea intersexuală. Așa cum vârsta poate fi discriminatorie, la fel și statutul socioeconomic, dizabilitățile, situația geografică, etnicitatea și așa mai departe. ONU Femei lucrează pe tema finanțării transformative pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă recunoașterea, reducerea muncii neplătite au fost de asemenea uh, considerate ca fiind unul dintre factorii esențiali de care trebuie să ținem cont. Într-adevăr, obiectivul 5, uh, care se referă la egalitate și împuternicirea femeii, a stabilit uh, nouă obiective de recunoaștere a valorii neplătite a muncii domestice prin oferirea de servicii publice, infrastructură și politici de protecție socială și promovarea responsabilității partajate în cadrul familiei. Femeile realizează cel puțin de două ori și jumătate mai multă muncă neplătită acasă decât bărbații. Această muncă neplătită reprezintă povara cea mai importantă care împiedică participarea lor pe piața muncii pe picior egal cu bărbații. Femeile lucrează mult timp și în regiunea de unde vin eu, uh, realizează 57% din munca totală în Albania și 55% în Turcia. În zonele din Europa și Asia Centrală, unde avem programe tematice și în care ne centrăm pe munca neplătită domestică, pe economia serviciilor de îngrijire, s-au făcut progrese în ultimii ani. Se înțelege din ce în ce mai bine faptul că uh, povara disproporțională a acestei munci neplătite reprezintă o barieră critică pentru femei. Studii recente au arătat că dacă facem investiții în această infrastructură pentru serviciile de îngrijire pentru femei, pentru bătrâni, pentru cei bolnavi și persoanele cu dizabilități, aceasta va aduce multiple beneficii sociale, chiar și în contextul austerității fiscale actuale. Aceasta creează locuri de muncă pentru femei și bărbați și promovează creșterea inclusivă, reducând în același timp inegalitățile de gen și promovând dezvoltarea umană. Îngrijirile sociale se extind și sperăm ca mai multe țări să adopte o astfel de strategie pentru a atinge mai multe obiective de dezvoltare durabilă extinderea acestor îngrijiri sociale are legătură cu politica fiscală macroeconomică care permite emanciparea economică a femeii și creșterea inclusivă pentru aceste țări. Secretarul general uh, va publica un al doilea raport uh, la următoarea întâlnire a Comisiei pentru Statutul Femeilor. Printre multele consultări uh, realizate s-a făcut și o consultare tehnică aici la Bruxelles și există un acord uh, larg care arată că politicile macroeconomice nu sunt neutre din punct de vedere al genului și că avem nevoie de politici economice uh, care să răspundă din punct de vedere al genului. ONU Femei speră să-și aducă contribuția prin studii globale realizate alături de Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare. Deși poate părea tehnocratic, bugetizarea în funcție de gen și politici macroeconomice în funcție de gen sunt adevărați catalizatori pentru împuternicirea femeilor. Introducând astfel de politici, guvernele pot face pași giganți înainte pentru a atinge egalitatea de gen. Membrii Parlamentului au un rol esențial de jucat în acest sens. Un studiu care tocmai a fost publicat de către Institutul European al Legalității de Gen arată că în Uniunea Europeană îmbunătățirile legate de egalitate de gen au duce până la 10,5 milioane de locuri de muncă suplimentare în UE până în 2050, 70% din ele pentru femei rata ocupării în UE ar ajunge la aproape 80% și PIB-ul per capita ar fi de asemenea afectat pozitiv și ar putea crește cu până la 10% până în 2050. Dacă dorim soluții concrete pentru a emancipa economic femeile, pot să spun că avem deja resursele necesare. Mai avem doar 13 ani pentru a elimina aceste inegalități de gen, pentru a face față agendei 2030. Deci avem nevoie de parteneriate cât mai repede cu putință pentru a face față acestei sarcini enorme. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție și acum dau cuvântul domnului Lopez Claros. Vă rog. Uh, thank you very much, uh, ladies. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Este o mare plăcere să fiu aici astăzi pentru a discuta un subiect foarte important. La Banca Mondială, deja de mai mulți ani, am avut un proiect foarte interesant. Încercăm să analizăm legislația din 173 de țări pentru a vedea cum se folosește această legislație pentru discriminarea împotriva femeilor. Încercăm să ne uităm la Constituție, la Codul Civil, la legislația pe familie și la foarte multe instrumente legale. Încercăm să citim legislația pentru a identifica felul în care este folosită legislația pentru discriminarea împotriva femeilor într-o oarecare măsură pentru a limita oportunitățile femeilor în cadrul economiei țării respective sau pentru a dezavantaja pur și simplu într-o anumită manieră femeile care să, prin această dezavantajare să nu le permită, de fapt, participarea la creșterea economică. Sigur că înainte de crearea acestui proiect care s-a numit Femei, Business și Legislație, noi știam deja că în anumite țări legislația permite, de exemplu, controlul bunurilor uh, unei gospodării doar uh, bărbatului, ceea ce, de fapt, uh, nu permite femeii să folosească proprietatea care este folosită, este, are o rol foarte clar și restrâns, așa cum se întâmplă și în anumite state în care sunt luate decizii împotriva mobilității femeilor. Știm că există restricții pe orele de muncă sau tipul de industrie în care pot lucra femeile și o să vă dau câteva exemple în câteva minute. Aceasta contribuie, bineînțeles, la o diferență salarială foarte mare între femei și bărbați. Și deci ceea ce am decis să facem acum câțiva ani este să punem foarte multe întrebări la care am dorit să obținem răspunsuri din legislația celor 173 de țări. De exemplu, dacă o femeie are acces la un loc de muncă la fel ca un bărbat, dacă poate să-și înregistreze o afacere la fel ca un bărbat, dacă poate să primească o carte de identitate la fel, poate să călătorească cu aceleași drepturi, libertăți ca un bărbat dacă are aceleași drepturi de proprietate egale cu bărbații dacă legislația impune anumite restricții pe tipul de joburi pe care le poate obține și industriile în care poate să lucreze, dacă există sancțiuni penale împotriva hărțuirii sau uh, violenței domestice, dacă există clauze în Constituție care folosește genul pentru ca să protejeze o categorie. Deci ați înțeles ce vreau să zic. Și am creat o bază de date enormă și eu aș vrea în următoarele minute să vă arăt uh, care sunt concluziile noastre cele mai interesante de la raportul din 2016. Prima noastră concluzie este că numai 18 țări din 173 de țări au o legislație în care nu există nicio formă de restricție în care legislația este absolut oarbă la diferența de gen sau, ca să spunem exact, în 90% din țări am descoperit măcar una sau 20 20 de momente în care sunt impuse restricții de către legislație care țin de gen. Ce interesant este că în cele 18 țări în care nu am constatat restricții avem o imagine foarte amestecată. Avem țări precum Olanda sau Noua Zeelandă și Spania în care legislația e oarbă față de aspectele de gen, care tratează femeile și bărbații în mod egal, însă avem și țări precum Peru sau Armenia sau Africa de Sud, Republica Dominicană, care ne fac să tragem următoarea concluzie. Venitul per capita nu este un indiciu foarte bun pentru a ști dacă femeile sunt tratate egal. Nu trebuie să așteptăm 100 de ani până când toate țările vor fi bogate și prospere pentru a putea elimina discriminarea de gen. țările ar putea, într-un moment mai uh, anterior momentului când vor avea salarii mari, să aibă o legislație corectă care să fie, adică, corectă față de femei. Fiind dat că putem să calculăm acest uh, număr, număr de restricții pe care îl impune legea asupra femeilor și că sunt 30 de țări uh, în lume în care avem peste 10 restricții, de exemplu în Africa subsahariană sau în uh, Orientul Mijlociu și în Africa de Nord. Putem să corelăm numărul de restricții cu alte variabile interesante din economie și rezultatele pe care le obținem sunt destul de interesante. De exemplu, cu cât sunt mai multe restricțiile în legislație într-o țară, cu atât participarea forței de muncă feminine pe piață este uh, mai scăzută față de bărbați. Bineînțeles că aceste restricții sunt uh, descurajante pentru femei și nu ajută la accesul femeilor pe piața muncii. Cu cât sunt mai mari restricțiile sau mai multe, cu atât mai puține afaceri sunt deschise de femei și cu atât mai mare este și diferența sau prăpastia salarială. Așadar, e foarte interesant să vedem că cu cât Uh, sunt mai multe restricțiile și cu atât uh, mai puține femei sunt înscrise fete la școală. Deci restricțiile încep să aibă un efect de descurajare asupra fetelor pentru că, de exemplu, ele intră în abandon școlar văzând că și mama, deși are studii, nu lucrează, de ce trebuie eu să mă supun educației dacă nu mi va garanta un loc de muncă? Așadar, așa vedem cât de important este să eliminăm aceste restricții. Mai vreau să vă mai uh, transmit alte câteva idei interesante, și anume că anumite state, în multe părți ale lumii, impun foarte multe restricții la diferite tipuri de ocupare. De exemplu, am fost la Moscova în aprilie anul trecut, deci aproape acum un an, și am avut o întâlnire cu vicepremierul și cu ministrul pentru politici economice. Și la un moment dat în reuniune, spre sfârșit, se întoarce spre mine și mă întreabă, domnule Lopez Claros, ce mai putem face în Rusia pentru a crea un, Um, un mediu de afaceri mai bun, pentru mai bună productivitate. Și eu i-am spus, domnule vicepremier, uh, viceministrul, ce ar fi să eliminăm cele 456 de ocupații pe care femeile nu le pot avea în Federația Rusă. S-a uitat foarte șocat la mine și faptul că am spus 456 de ocupații a arătat că aveam o listă de care eram foarte conștient și pe care puteam să o și citesc, de altfel mi-a cerut câteva exemple imediat. Așadar, acest tip de restricții subminează competitivitatea, productivitatea și descurajează femeile de la accesul pe piața muncii și duce și la o propastie salarială foarte mare și are, desigur, și alte efecte negative asupra prosperității economice. Știți că acum câteva zile, acum câțiva ani, îmi cer scuze, în acest proiect am început să mai adunăm și date despre violența împotriva femeilor și hărțuirea împotriva femeilor. Și rezultatele din aceste uh, sondaje sunt foarte interesante, sunt extrem de grăitoare. Dacă împărțim țările între țări în care există legislație care protejează femeia de violența domestică și țările în care nu există o astfel de legislație, precum Rusia, Iranul, Egiptul și multe altele, atunci vom constata că, de fapt, speranța de viață medie a femeilor este mult mai ridicată în țările care au legislație de protecție împotriva violenței pentru femei, ceea ce e foarte interesant de constatat. Știți că implementarea acestei uh, legislații este o chestiune destul de recentă. Dacă ne uităm în 1990, cam 25 de ani înapoi, numai câteva țări uh, era, aveau astfel de legislație, însă de atunci, din 90, numărul țărilor care au legislație de protecție a urcat până la 27 de state în ziua de astăzi. De fapt, la bancă am făcut un studiu cu alți colegi și pentru a vedea uh, ce s-a întâmplat cu fenomenul de moarte prematură, care este legată de lipsa de protecție legală a femeii împotriva violenței domestice și numărul pe care l-am constatat este absolut șocant. Milioane de femei au murit prematur în ultima vreme, în ultimii ani, din cauza lipsei acestei protecții pentru uh, ele în violența domestică. În momentul de față avem o dezbatere foarte activă, foarte intensă pe inegalitate. Există percepția că inegalitatea a scăpat de sub control, că toți indicatorii la care ne uităm, de exemplu, la Banca Mondială, în ceea ce privește inegalitatea între țări, inegalitatea intra unei țări, orice matrice folosim, în general tendința este în direcția opusă decât cea pe care ne-am dorit-o se vorbește de concentrarea um, bogăției dintr-un cerc din ce în ce mai restrâns. Este foarte interesant să vedem că ceea ce am descoperit analizând aceste legislații este că acele țări care introduc stimulente pentru ca femeile să lucreze mai ușor pe piața muncii, de exemplu, concediul de paternitate sau penalizarea țărilor care permit uh, concedierea femeilor în momentul în care rămân însărcinate. Toate aceste prevederi pe care le-au introdus unele țări în uh, aceste țări, deci, nivelul de inegalitate este mult mai mic, ceea ce e foarte interesant. Nu sunt destule politici atunci când uh, trebuie să vorbim despre ce e de făcut, nu avem destule soluții când e vorba de inegalitate, dar iată ce putem face. Putem, de exemplu, să facilităm accesul femeilor pe piața muncii și uh, putem să eliminăm restricțiile care le stau în cale momentan ceea ce va avea un impact foarte puternic și abilitatea femeilor de a intra pe piața muncii se va îmbunătăți, cu toate ramificațiile care uh, sunt uh, inerente și pe care nu am timp acum să dezvolt. Mai sunt alte puncte pe care vreau să le menționez, dar aș vrea să finalizez cu două observații intervenția mea. Existența acestor date a creat deja foarte multe schimbări și reforme în lume. În ultimii doi ani am putut constata 95 de reforme în 64 de țări. Și când mă refer la reforme, mă refer la eliminarea restricțiilor care sunt uh, prezente în lege, așa cum le-am identificat noi. Din ce în ce mai multe țări, de exemplu, vin la Banca Mondială și spun ajutați-ne să amendăm legislația sau vin pur și simplu să ne spună că au amendat codul civil, că au amendat Constituția în unele cazuri, tocmai pentru a oferi mai multă protecție și pentru a elimina multe din aceste discriminări. Și mi se pare încurajator. Așa cred eu că vom ajunge la o schimbare reală, așa cred eu că încet, încet vom contribui la un cadru mai uh, egal, mai echitabil pentru femei și pentru bărbați. Alt aspect însă are legătură și cu conștientizarea faptului că egalitatea de gen nu este o adunare cu sumă zero. Adică ce vreau să zic e că nu se pierde dacă ești bărbat, nu este o pierdere pentru bărbați, ci înseamnă ajungerea la un nivel al evoluției, al istoriei, al uh, umanității, în care dacă te naști femeie sau te naști bărbați, nu va fi un factor determinant pentru oportunitățile pe care le vei avea în viață și pentru nivelul de prosperitate pe care îl vei putea atinge. Permiteți-mi să închei transmițându-vă un citat care mie mi se pare foarte interesant. Apoi uh, trebuie să ne uităm, desigur, la inegalitatea de gen și din perspectiva drepturilor omului. Noi la Banca Mondială, de exemplu, spunem clar că există o perspectivă economică pe inegalitatea de gen, pentru că este prost pentru economie, pentru productivitate, este rău pentru prosperitatea fiecăruia, dar totuși inegalitatea de gen are și o componentă morală, etică. Și uh, pentru ca să închei, aș vrea să vă transmit deci acest citat care de fapt uh, arată foarte bine, zic eu, principiul de care vorbesc. A fost spus de, în, de un, peste 100 de ani, acum 100 de ani de către un reprezentant al administrației la Paris. Atâta timp cât femeile sunt blocate să atingă posibilitățile cele mai ridicate, cu atât mai puțin bărbații vor putea să, facă, să profite de măreția care poate este a lor. Mulțumesc! So, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule Lopez Claros. Și acum aș vrea să deschidem dezbaterea pentru ca să participe și deputații. Am primit șapte cereri de cuvânt și vom încheia acum lista aceasta pentru că nu mai avem mult timp. Și vreau să rog toți vorbitorii să se limiteze la două minute pentru intervenția pe care o vor face. Mai întâi un uh, vorbitor, doamna Stampuli, din partea Parlamentului Elen. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Au existat directive de cooperare pe plan european care solicită uh, renunțarea anularea oricărui tip de discriminare, dar trebuie să existe o protecție a femeilor și față de hărțuirea sexuală. Este un cadru binevenit inclusiv pentru protejarea tinerelor mame în momentul în care au nevoie de concediu de maternitate. Dar uh, acum trebuie să ne gândim și la nivelul ridicat al șomajului în rândul uh, femeilor și uh, Există probleme în clipa de față legislative în Grecia, inclusiv în ce privește accesul la credite bancare. Nivelul de inegalitate este foarte mare Șomajul în rândul femeilor în perioada 2015-2016 a crescut mai repede decât șomajul în rândul bărbaților. Deci este un fel de discriminare de gen, iar programele care au fost uh, elaborate de către Ministerul pentru Solidaritate Socială au fost menite să uh, permită, să permită accesul femeilor la locuri de muncă. Dar uh, nu numai în zona uh, urbană, ci și în zona rurală, în domeniul activității la fermă sau în prelucrarea produselor alimentare. A existat din acest punct de vedere o ușoară creștere, inclusiv în ce privește antreprenoriatul în rândul femeilor. Constatăm că există o diferență și în ce privește nivelul pensiilor eh, la eh, bărbați și la femei de asemenea probleme legate de femeile care activează în propria familie, îngrijind membrii familiei. Deci, doamna Cuneva s-a referit la câteva din aceste aspecte în declarația pe care a făcut-o în această după-amiază. Iar în ce privește migranții, Uh, trebuie de asemenea uh, să se încerce uh, îmbunătățirea situației femeilor în, printre migranți. Mulțumesc foarte mult! Doamna Dubravka Filipovski va fi următoarea vorbitoare. Mulțumesc! Trebuie să fie recunoscută puterea femeilor și autonomia antreprenorială a femeilor ca o resursă de dezvoltare a statelor. În țara mea, în Serbia, guvernul Republicii eh, Serbiei a numit anul trecut ca fiind anul eh, femeilor antreprenori, ceea ce uh, m-a umplut de mândrie, pentru că uh, uh, a existat uh, un demers de acest tip. Iar în ce privește instrumentele bugetare ar trebui să fie mai bine repartizate în rândul femeilor trebuie să um, fie o mai mare responsabilizare a decidenților din acest punct de vedere. Și am propus un amendament care a fost adoptat de către guvern. În fiecare an, uh, Parlamentului să fie prezentat un raport în legătură cu această uh, lege privind uh, egalitatea de retribuire a muncii bărbaților și femeilor. Avem instrumente de analiză statistică din, în acest domeniu. Sigur că suntem și noi uh, confruntați cu probleme specifice uh, femeilor uh, pretutindeni în lume. Trebuie să existe un acces facilitat al femeilor la locurile de muncă. Sunt domenii în care trebuie să ne continuăm eforturile. Președintele, mulțumesc foarte mult. Dau cuvântul doamnei Aristino. Στην περίπτωση της Κύπρου, το στρατηγικό σχέδιο... Mulțumesc! Proiectele noastre privind egalitatea de gen au stabilit obiective pentru uh, promovarea economică a femeii. Noi uh, ne uh, dorim și să stimulăm antreprenoriatul în uh, rândul femeilor și de asemenea să îmbunătățim uh, situația uh, șomajului în uh, rândul femeilor. Ministerul de Specialitate a încercat să reducă decalajul în ce privește nivelul de salarizare pentru bărbați și pentru femei ar trebui să existe un mecanism de verificare a rezultatelor uh, pe piața muncii, astfel încât să nu mai existe o discriminare uh, ce privește salarizarea aceluiași tip de activitate. De asemenea, și în Cipru trebuie promovate femeile antreprenori și să uh, le facilităm accesul femeilor la piața muncii Trebuie să creăm condiții ca să nu mai existe eh, discriminare a femei la locul de muncă. S-au făcut progrese, dar femeile din Cipru în continuare se confruntă cu uh, probleme uh, care uh, creează bariere în ce privește accesul lor la piața muncii. Trebuie de asemenea să existe posibilități ca ele să poată să îmbine fericit activitatea profesională cu viața de familie. Nu trebuie să mai existe niciun fel de discriminare față de femei și ne străduim să elaborăm o politică pe termen lung pentru a stimula femeile care pot juca un rol esențial în economiile noastre. Mulțumesc. Doamna Smilita Nielsen este următoarea vorbitoare. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Eu doresc să-i adresez o întrebare doamnei Aliasir. Este vorba despre uh, dezvoltă, uh, obiectivele dezvoltării durabile și um, sănătatea uh, maternă joacă un rol important, inclusiv în ce privește serviciile de uh, reproducere uh, și serviciile de asistență medicală. Există în ce privește planningul familial și ONG-uri care se implică și uh, Uh, se constată că dacă accesul femeilor la uh, asemenea asistență medicală este redus, asta duce la creșterea numărului avorturilor, mai ales în țările mai puțin dezvoltate uh, constatați că există din acest punct de vedere un regres și ce efect ar putea să aibă atingerea obiectivelor dezvoltării durabile eh, cu acest eh, accent pe sănătatea reproductivă. Mulțumesc. Next uh, MP on the list is... Mulțumesc. Doamna Ioslova, următoarea vorbitoare. Uh, from Ukraine. Doamna Ioslova din Ucraina. Doamna Suslova, mă scuzați. Fără îndoială, există încă uh, o mare diferență între bărbați și femei în toate sectoarele economice ale Ucrainei. În ce privește accesul la locurile de muncă, salarizarea, de asemenea repartizarea uh, obligațiilor gospodărești, iar diferența de uh, câștig pentru același tip de muncă mi se pare uh, cea mai îngrijorătoare. Uh, veniturile uh, femeilor uh, încadrate în muncă sunt cu 30% mai mici decât ale bărbaților. Există de asemenea profesii uh, care nu sunt accesibile femeilor aproximativ 30% din uh, locurile vacante în domeniul cercetării sunt repartizate de asemenea pe criterii de gen. Uh, pentru că există această mentalitate, femeile urmează să se căsătorească, vor avea copii, ca atare uh, vor uh, lipsi de la servici, ceea ce îi determină pe angajator să respingă uh, toate candidaturile din partea femeilor. Aceasta este o problemă care ține și de legislația din Ucraina, care prevede că anumite profesii sunt interzise femeilor. Există uh, o listă lungă de asemenea profesii la care femeile nu au acces. După aceea, în ce privește competitivitatea femeilor pe piața muncii, uh, există limitări. Cred că uh, legislația ar trebui să uh, fie îmbunătățită din acest punct de vedere pentru a permite accesul lărgit al femeilor pe piața muncii. Trebuie să nu mai existe discriminare din acest punct de vedere. Există uh, multe tipuri de activități care nu sunt retribuite, există practicanți care nu sunt plătiți. Uh, și acest, în urma acestei situații au de suferit și femeile. A fost uh, efectuat un control al uh, oficiului uh, împotriva discriminării și s-a constatat că femeile în continuare sunt discriminate pe piața muncii în diversele regiuni din Ucraina, inclusiv în ce privește activitățile rurale. De asemenea, există grupuri uh, care ar trebui să fie protejate, uh, vârstnicii, uh, care uh, au de suferit mai mult în urma crizei economice și în urma conflictelor cu Federația Rusiei, care de asemenea a determinat uh, fenomene de discriminare. Iar în ce privește atingerea obiectivelor până în anul 2030, cred că această întreagă situație trebuie să fie avută în vedere. Mulțumesc, mai dispunem doar de 15 minute înainte de a încheia această întâlnire. V-aș ruga să aveți intervenții cât mai concise. Iar acum, reprezentanta din Kosovo are cuvântul. Faleminderit. Uh, Republica Kosovë është një vend i ri, një shtet i ri dhe Mulțumesc. Uh, Republica Kosovo este o țară, un stat tânăr. Există multe provocări uh, care țin de discriminarea femeii în clipa de față. Doar 11% dintre antreprenorii din Kosovo sunt femei și e vorba de sectorul serviciilor în care există puțini angajați, în timp ce toate marile companii sunt în proprietatea bărbaților. Deci, în ce privește antreprenoriatul, este aproape inaccesibil femeilor este o sursă care nu a fost exploatată. Uniunea Europeană uh, ne-a invitat în repetate rânduri să stimulăm implicarea femeii în uh, viața economică și în uh, sectoarele cheie ale economiei, dar în continuare numărul femeilor angajate în aceste sectoare este mic. Există fenomene cum uh, ar fi corupția, care constituie de asemenea un obstacol. Uh, iar în ce privește uh, dreptul de proprietate, doar 8% sunt femei care au dobândit, au moștenit proprietăți. sunt au fost efectuate studii uh, la uh, nivelul anului 2014. S-a constatat o ușoară evoluție pozitivă, dar suntem în continuare uh, într-o situație problematică în ce privește antreprenoriatul asigurat de femei cred că uh, trebuie în continuare stimulate femeile și că faptul că există obiective pentru dezvoltare durabilă care să stimuleze femeile este un lucru binevenit. Mulțumesc. Stimați participanți, aș dori de asemenea să uh, fac câteva observații. Uh, Promovarea femeii în economie presupune ca ele să aibă acces și la educație. Școlarizarea fetelor este importantă, învățământul obligatoriu pentru fete a fost uh, de hotărât abia recent. În clipa de față, peste 14% dintre studenți sunt fete, iar acum 70% uh, dintre absolvente au și acces la piața muncii. Dar trebuie să existe și alte măsuri care să stimuleze uh, angajarea uh, forței de muncă feminină și uh, s-au făcut câțiva pași în acest sens care deja au dus la rezultate pozitive. Noi uh, sprijinim uh, în special și fetele care provin din familii sărace. Mamele sunt stimulate să-și trimită fetele la școală și există un uh, sprijin financiar lunar pentru acești copii pentru ca să poată să se bucure de o viață decentă. Există în continuare un număr ridicat de femei care lucrează pe piața neagră. Ar trebui și ele să poată să beneficieze de asistență socială, să fie cuprinse în sistemul de asigurări sociale trebuie încurajate femeile de asemenea să dobândească uh, proprietăți uh, imobili uh, și Uh, din acest punct de vedere, s-a adoptat o lege recent uh, care să permită uh, accesul femeilor la obținerea de credite bancare. Deosebit de importantă este salarizarea egală pentru bărbați și femei. Din acest punct de vedere avem o prevedere constituțională și există și modele de muncă flexibile care să permită femeilor tinere accesul la un loc de muncă. Există din acest punct de vedere o lege uh, care este în clipa de față analizată în Parlament. Mulțumesc. Doamna Iunes din Tunisia, urmă, Tunisia următoarea intervenție. sunt Celilia Iunes din Parlamentul tunisian. Doresc să vorbesc despre o problemă care este specifică tuturor femeilor. Tunisia este o țară mică în nordul Africii. A fost întotdeauna recunoscută datorită forței uh, femeilor. Au existat întotdeauna uh, femei care au lucrat în Tunisia și în timp de uh, mulți ani am încercat să îmbunătățim legislația care să încurajeze femeile. Și totuși nu pot să spun că femeile se bucură de drepturi egale în Tunisia și că um, aplicarea um, acestei legislații uh, este o realitate în Tunisia. Deci există aici o uh, diferență între legislația existentă și realitatea în teren. Cum putem face ca aceste legi să fie aplicate, pentru că um, în clipa de față femeile nu beneficiază de drepturile lor pe piața muncii în ce privește accesul la asistență medicală sau la educație. Vă dau un exemplu din țara mea în agricultura noastră femeile sunt cele care muncesc uh, cel mai mult. Iar în Parlament, cu un an în urmă, am adoptat o lege privind o retribuire egală a bărbaților și femeilor și care să asigure și o uh, securitate socială. Pentru că femeile pentru muncă egală cu bărbații uh, primesc mult mai puțin bani. Și totuși, până în ziua de astăzi, această lege nu se respectă. Deci cum putem face ca în viața reală să putem impune aplicarea legii? Pentru că uh, prin respectarea acestor legi se va produce și o schimbare a mentalităților. Deci, odată cu elaborarea unei legislații noi, este nevoie ca și mentalitatea să se schimbe, pentru că ea constituie poate esența problemei. Da, uh, suntem 35 de femei în uh, organele decizionale politice. Există multe femei absolvente de facultate, dar în ce privește mentalitatea, în continuare am rămas mult în urmă. Mulțumesc pentru toate aceste intervenții. Nu a existat un echilibru de gen în ce privește lista vorbitorilor, dar voi da cuvântul acum din nou uh, invitațiilor noștri și îi rog să aibă intervenții foarte scurte, pentru că nu mai dispunem decât de 5 minute. Voi vorbi foarte pe scurt, bineînțeles că nu o să putem să răspundem la toate comentariile și întrebările care s-au pus, dar e foarte încurajator să auzim de la mulți uh, dintre dumneavoastră susținere pentru ideile pe care noi le-am înaintat în workshopul de azi. Uh, și faptul că este nevoie de mai mulți bani de buget pentru ca să nu rămână doar la nivel de retorică aceste promisiuni. Legislația discriminatorie trebuie să fie înlăturată, suntem toți de acord, însă aș mai vrea să fac două comentarii. Cred că punctul care a fost uh, ridicat de către un deputat din Grecia despre provocări, provocările de a menține uh, egalitatea de gen și în uh, alte domenii de politică, deci unde este o chestiune care nu ține doar de o țară, care ține de o problemă transfrontalieră. Avem, de exemplu, și la politicile fiscale asemenea probleme, cum ar fi nu numai țara care primește ajutor, ci și cei care oferă acel ajutor sau acea susținere financiară trebuie să ține cont de criterii. Și femeiul analizează proiectele acum din această perspectivă, pentru că au recunoscut că inegalitățile s-au perpetuat prin politicile existente până acum. E deci vorba de un efort colectiv. Și în final, în ceea ce privește Întrebarea foarte interesantă pusă cu privire la accesul la sănătatea sexuală și reproductivă, cred că trebuie să ne gândim în context. Colegul meu a vorbit despre subiect, a spus că egalitatea de gen are sens din punct de vedere economic Statisticile pe care vi le-am dat eu despre Uniunea Europeană vin din această perspectivă, investiția în calitatea de gen, pentru că e nevoie de beneficii imediate, dar e vorba de o chestiune la care e vorba de drepturi până la urmă, iar cadrul pentru drepturile fundamentale e, există, există un cadru normativ la care s-au pus de acord statele membre între ele și avem responsabilitatea colectivă de a le respecta. La fel și cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului care sunt uh, exact în această direcție. Din păcate însă există tendințe în care auzim, de exemplu, de la mm, activiști uh, în societatea civilă sau avocații ai uh, egalității de gen, că în loc să ducă mai departe progresul, lupta este exact de a menține câștigurile pe care le-am obținut până acum. Despre aceasta vorbim. Trebuie să înțelegem că aceasta e realitatea și trebuie să fim foarte grijuli cu discursul pe care îl aplicăm noi. Da, putem vorbi despre eficiență economică dacă va fi un argument convingător, dar niciodată nu putem să um, periclităm în niciun caz drepturile care sunt deja înscrise în tratate și normele care se aplică deja. Aplică deja. Domnul uh, Lopez Claros. Da, mulțumesc. Uh, știu că există foarte multe documente Există, deci, o legătură foarte clară, după cum spuneam, între prosperitatea economică și restricțiile impuse femeilor, invers proporțională, și pe sănătatea reproductivă și sexuală. Nu pot să vă dau prea multe exemple, deci vreau doar să vă spun că știm că, de exemplu, dacă intrăm în paradigma unor uh, salarii mai joase, dar egalitate de uh, gen. Femeile, de exemplu, pot contribui mai mult și în familie și au mai multe de zis în, uh, în luarea deciziilor. Și când am, am testat acest lucru, am văzut că există un comportament mai bun și de economii și se cheltuiește mai mult pe educație, pe sănătatea copiilor și se, astfel se plantează, de fapt, uh, premizele pentru îmbunătățirea capitalului uman în generațiile următoare. Dacă spunem că egalitatea de gen este o formă de bună economie, nu este neapărat o dogmă pe care vreau să ne o răspândim pentru confortul nostru. Există rădăcini profunde în politicile economice care testează acest lucru și în experiența țărilor. Și dacă nu mai avem timp, vreau doar să mă refer la uh, Comentariul uh, reprezentantei din Ucraina, care a spus că și în Ucraina, ca și în Rusia, sunt sute de restricții în uh, domeniul ocupării și în domeniul locurilor de muncă pe care le ocupă femeile. Iar experiența mea, când am discutat cu oficiali din această țară, am constatat o atitudine paternalistă din partea bărbaților care au impus aceste restricții, de fapt, așa zis, pentru protejarea femeilor. Dar eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră, în ce măsură un lider Uh, un șofer de uh, metrou la Moscova este protejat pentru că nu are voie să conducă acel metrou, nu este deloc periculos, acea infrastructură nu e periculoasă. De multe ori E vorba de restricții impuse acum zeci de ani și sunt în continuare aplicate și, puse în, uh, și sunt folosite. Ceea ce înseamnă lipsă de um, emancipare a femeilor, pentru că bărbații decid aceste absurdități de legislații care sunt încă în vigoare și schimbările vor veni când femeile vor avea ceva de zis la nivel politic și când participarea lor în Parlament se va ridica de la 20% foarte jos, astăzi până la 50%, să sperăm, într-un viitor nu prea îndepărtat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, așa că acum am încheiat această sesiune de dezbatere, doar ca să tragem o concluzie Trebuie să reținem două idei simple, dar foarte adevărate, care au reieșit din diferite intervenții. Prima este că nu vom avea o dezvoltare sustenabilă și deci nici justiție socială fără egalitate de gen și nu vom avea egalitate de gen fără emancipare economică a femeilor. Așa cum s-a spus de multe ori, această emancipare specifică a femeilor este un motor al creșterii inclusive. Este deci un motor al dezvoltării sustenabile. Și o a doua idee pe care ar putea să o folosească legislatorii, pentru că aceștia au un rol important, ar putea să amendeze legile care sunt discriminatorii și am putea și noi să jucăm deci un rol esențial prin um, redactarea de legi care să devină realitate și care să îmbunătățească calitatea vieții și să restrângă prăpastia dintre femei și bărbați în multe sfere ale cotidianului nostru. Trebuie să ne oprim aici. Vreau să vă amintesc că suntem invitați acum cu toții la restaurantul deputaților din Parlament, unde vom avea ceremonia de acordare a premiului pentru inovatori femei. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la seminar și mulțumesc foarte mult și invitaților noștri, vorbitorilor, raportorilor și ne vedem uh, așadar la restaurant. Mulțumesc!